Österreich. Good afternoon and welcome back. Um... Bună ziua, bun venit înapoi. Vă doresc dumneavoastră tuturor. Vă salut călduros pe dumneavoastră toți și pe toți uh, parlamentarii care uh, vin din Europa și din Asia. Trebuie să discutăm schimbările climatice, schimbările de mediu și impactul asupra economiei în această sesiune. Știu că mulți dintre dumneavoastră ați uh, parcurs o distanță mare pentru a ajunge aici. Toți suntem foarte angajați uh, să analizăm acest subiect, pentru că există amenințări la adresa climei în Asia, dar și în Europa, cum de altfel s-a spus și în această dimineață. Situația solicită o cooperare excepțională multilaterală. De aceea doresc să vă mulțumesc dumneavoastră tuturor pentru prezența de astăzi și pentru uh, dorința de a contribui la această dezbatere, pentru că uh, nu putem progresa decât dacă fiecare contribuie cu propriile idei și strategii pentru a învinge aceste provocări. Și uh, eu cred că putem să consolidăm și activitatea noastră într-un forum parlamentar pentru a avea proiecte mai bine structurate și relații dintre Europa și Asia mai bine structurate. Motivul pentru care noi toți ne aflăm aici este că noi conștientizăm faptul că schimbările climatice nu cunosc granițe, um, nici nu se opresc la uh, marginea unui continent sau a unei emisfere și afectează pe toți cetățenii și economiile noastre. Deci, Chiar și în vara aceasta am fost confruntați cu ploi torențiale în Canada, India, Bangladesh. În același timp uh, au existat incendii de pădure în uh, Suedia. Au existat uh, și vijelii de mari proporții în Asia. Deci, trebuie să ne transformăm economiile noastre în uh, economii care să nu se mai bazeze la fel de mult pe cărbune. Trebuie să elaborăm noi strategii economice care să lege Europa de Asia în aceste demersuri. Trebuie să fie uh, o interconectare la diverse niveluri, nu doar din punct de vedere economic, uh, și uh, social. În primul rând, însă, uh, din perspectiva mediului înconjurător trebuie să conlucrăm să ținem seama de provocările de astăzi pentru a le transforma în oportunități. Protecția mediului înconjurător poate să contribuie la creșterea economică și la bunăstare economică. De aceea, Uniunea Europeană a adoptat un pachet ambițios privind economia circulară pentru a stimula tranziția Europei înspre o economie care să nu se mai bazeze pe cărbune, să promovăm economia circulară care să genereze și noi locuri de muncă. Ne dorim ca și uh, cantitatea deșeurilor să fie uh, micșorată, să reciclăm materialele uzate în folosul economiei. Uniunea Europeană se străduiește să stimuleze cooperarea cu Asia în domeniul politicilor de mediu înconjurător. Îmi face plăcere că avem uh, aici experți prezenți care uh, vor uh, stimula discuțiile și sper ca mulți dintre dumneavoastră să se implice în dezbatere. Aș dori să menționez și câteva um, elemente de procedură. Vreau să amintesc tuturor că avem interpretare în toate limbile oficiale ale Uniunii Europene, cu excepția galezei. Avem însă și alte limbi pe canalul 27 rusă, Khmer, pe canalul 25 vietnameză, pe canalul 26 și mongolă, pe canalul 29. După cum am spus, sesiunea începe cu intervenții din partea experților noștri și după aceea urmează o dezbatere de întrebări și răspunsuri. Dar după aceea, toate cele trei grupuri de lucru vor informa mâine dimineața. De aceea trebuie să numim o persoană care să fie raportor pentru sesiunea de feedback care va avea loc mâine înainte de masă. Privesc spre dumneavoastră și vă întreb cine ar dori să alcătuiască acest raport. Deci aveți posibilitatea să uh, vă oferiți acum ar trebui de pe acum să uh, știe persoana respectivă că va trebui să informeze despre uh, activitatea din grupul nostru. Există vreun voluntar care dorește să facă asta? Yes, sorry. Could I could you just give me your name? Puteți să-mi indicați și numele dumneavoastră, vă rog? Francesco Giacobo din Senatul Italian. Vă mulțumesc foarte mult, domnule senator. Poate la final veți putea uh, să ne spuneți în câteva cuvinte despre ce doriți să informați uh, în legătură cu această activitate. Iar acum aș da cuvântul copreședintelui profesorul Yuan de la Universitatea din eh, China, vicepreședinte al Consiliului Universitar. Domnule profesor, aveți cuvântul. <clears throat> Thank you, Madam Chair. Mulțumesc, doamna președintă. Eu vin din China noi nu avem un uh, interpret în chineză. Voi încerca să mă exprim în limba engleză, dar engleza mea am deprins-o în China și vă rog să aveți înțelegere. Aș dori să prezint doi principali invitați. Uh, este vorba despre Alan Collins Doamnă președintă, eu am uh, pregătit uh, un scurt mesaj și uh, mi se sugerează să fiu eu primul care intervine. Dați-mi voie să vă prezint acest scurt mesaj și după aceea să-l introduc pe invitatul special. Deci, este o plăcere pentru mine și un mare privilegiu să vă împărtășesc câteva idei schimbările climatice rămân o provocare comună pentru întreaga umanitate. Este o provocare uh, cu caracter de urgență. Întreaga umanitate trebuie să acționeze activ împotriva schimbărilor climatice și să protejeze mediul înconjurător. Iar în ce privește problematica de climă și mediu, trebuie să avem o abordare holistică integrată având în vedere criterii economice, sociale și alți factori în același timp. Pentru că nu ar fi corect să uh, ne urmărim doar interesele economice, sacrificând mediul înconjurător. De asemenea, nu putem să uh, ignorăm persoanele care uh, trebuie să supraviețuiască um, trebuie să protejăm mediul înconjurător ca să nu se deterioreze. Este important să înțelegem corect provocările ecologice, pentru că Până la urmă, ele respectă uh, legile naturii și nu trebuie să uh, comitem greșeli uh, abuzând natura. Deci, uh, trebuie să respectăm principiul unor responsabilități comune și să ținem seama de diversele condiții naționale, capacitățile care există pe plan național și să ținem seama și de dificultățile țărilor în curs de dezvoltare. Pentru că uh, în China dorim să uh, respectăm legătura dintre mediul înconjurător economie și mediul social. Trebuie să găsim o metodă de dezvoltare respectând și adaptându-ne la mediu astfel încât să protejăm natura. Din uh, perioada 2005-2015 5,1% din uh, creșterea consumului de energie din China a determinat 9,4% uh, o creștere economică anuală, dar uh, în același timp creșterea economică nu se mai bazează atât de mult pe utilizarea carbonului. Deci, schimbările climatice, protecția mediului înconjurător și dezvoltarea ă, economică pot să meargă mână în mână. Noi privim spre viitor și China rămâne angajată ă, la transformări care să nu se bazeze tot mai puțin pe cărbune, pe o dezvoltare verde ă, pentru a putea ă, dezvolta o economie circulară și pentru păstrarea resurselor energetice și ă, o industrie care să ă, aibă în vedere protejarea mediului înconjurător. În felul acesta vom avea o modalitate eficientă de utilizare a surselor energetice. Nu putem combate schimbările climatice eh, fără o cooperare internațională. Este absolut important ca toate statele, grupurile sociale și indivizii să depună niște eforturi concertate. China a propus crearea unei comunități cu o, eh, o strategie care să aibă în vedere întreaga umanitate astfel încât uh, problemele de mediu să uh, nu aibă un uh, impact negativ. Nu trebuie să ne bazăm pe utilitarism și pe o activitate irresponsabilă, pentru că altfel îi vom prejudicia și pe alții, nu doar pe noi. Deci ne dorim o comunitate care să poată să se bucure de un viitor comun în acest sens, trebuie să facem eforturi pentru atingerea obiectivelor comune. Trebuie să creăm o asemenea comunitate și China uh, își va asuma uh, o responsabilitate activă în acest sens în guvernanța economică, va aduce o contribuție la protejarea uh, planetei pentru ca omenirea să poată să supraviețuiască. Acestea ar fi ideile mele, numele delegației din China. Iar acum aș dori să îl prezint pe primul nostru invitat special, Este vorba de doamna Lidi Nakper. Um, thank you very much. I'm Lidi Nakpil. I'm from the Philippines. Mulțumesc, mă numesc Lidi Nakpil din Filipine și am lucrat cu o serie de mișcări din, și organizații ale societății civile din Asia în uh, problema schimbărilor climatice. Vă mulțumesc că ne dați ocazia de a ne exprima la forumul dumneavoastră. Schimbarea climatică a, și impactul ei asupra economiei este uriaș, în special pentru statele cele mai vulnerabile, multe dintre ele fiind în Asia. Ar fi masiv, va fi masivă și a, se va înrăutăți înainte de a putea fi oprită. Aș a, sublinia trei domenii care sunt foarte urgente pentru noi sunt și alte domenii urgente, însă pentru o prezentare urgentă mi se pare că aceste domenii sunt foarte importante. Primul rând, alimentele și producția de alimente. Schimbarea climatică afectează profund capacitatea noastră de a produce alimente, de a le accesa și tipul de alimente pe care le putem consuma. Schimbările climatice escaladează crizele alimentare și foametea în multe părți ale lumii. Ehm, creșterea uh, evenimentelor uh, extreme, uh, creșterea nivelului mării și salinizarea terenului, vremea instabilă și impredictibilitatea modelelor de vreme au un impact asupra agriculturii acidificarea oceanică, schimbarea uh, curenților oceanici, au uh, toate un uh, impact asupra dimensiunilor bancurilor de pești, capturii de pești și modelelor de migrație a peștilor. Un procent semnificativ al populației lumii, inclusiv noi în Filipine, depind de pește ca surse principale de proteine pentru noi este foarte urgent în ceea ce privește producția alimentelor să nu ne gândim doar la uh, rezistența pe termen lung a resurselor acvatice. Vă rugăm uh, pe dumneavoastră, parlamentari, să revizuiți utilizarea terenurilor și utilizarea lor pentru producția de alimente. În Filipine deja avem în Parlament un proiect de lege pentru a schimba Eh, legislația cu privire la utilizarea terenurilor în eh, consecință pentru a face față consecințelor schimbărilor climatice asupra alimentelor. Statele noastre, în special statele în dezvoltare, trebuie să eh, prioritizeze producția de alimente pentru mm, consum intern. Realitatea din multe state este că producția agricolă, de exemplu, și chiar uh, în industria pescuitului, prioritizează exporturile și acest lucru trebuie să se schimbe. Un alt domeniu de uh, preocupare este scara și frecvența uh, pierderilor datorate evenimentelor extreme de vreme. Niciun fel de adaptare uh, nu va permite oamenilor și comunităților să evite impactul devastator al schimbărilor climatice. Este păcat că în domeniul în momentul actual se evită discutarea uh, aspectelor financiare ca parte a programelor internaționale de a face față uh, schimbărilor climatice. Acest lucru dăunează eficienței protecției și um, eficienței mecanismului de la Varșovia, pe care conferen- conferința părților uh, ONU au uh, uh, stabilit-o în 2013. O altă recomandare este că îndemnăm parlamentarii să își folosească influența în acest sens în negocierile internaționale. Al treilea domeniu pe care l-aș sublinea sunt implicațiile economice ale uh, transformării sistemelor energetice. Este foarte clar și raportul IPCC în legătură cu obiectivul de 1,5 grade va clarifica acest lucru pentru că acest raport va fi uh, publicat peste câteva săptămâni. Va arăta că pe, dacă vrem să avem o șansă pentru a limita uh, creșterea temperaturii la sub 1,5 sau 2 grade, Trebuie să ajungem la 25% energii regenerabile până în anul 2050. Acest uh, fapt are uh, implicații profunde pentru sistemele noastre economice. În primul rând, la nivel național, contribuțiile trebuie să crească în ceea ce privește ambiția. Există o diferență foarte mare de ambiție între reducerile de gaze cu efect de seră angajate de guverne și cerințele necesare pentru a limita creșterea temperaturii sub 1,5 sau 2 grade. Angajamentele făcute ca parte a acordului de la Paris ne vor, ajun, ne vor aduce la o creștere a temperaturii de 3 grade și deja am înregistrat o creștere a temperaturii de aproape un grad și asistăm la efecte dezastruoase nu doar asupra economiei, ci și asupra, econ- asupra oamenilor. Așadar, facem un apel tuturor statelor să își crească nivelul ambiției, însă în special către statele dezvoltate, pentru că angajamentele lor sunt eh, sub eh, partea care le-ar eh, reveni în ceea ce privește acțiunile climatice. Îndeplinirea acestui obiectiv de la Paris ar însemna și o trecere de o îndepărtare de resursele de carburanți fosili. Însă o tranziție justă este un concept extrem de important, în special ca minim trebuie să aibă o agendă de a Uh, rezolva uh, dislocarea comunităților uh, în momentul în care dispar sistemele energetice bazate pe carburanți fosili. Și trebuie să oprim expansiunea sistemului bazat pe carburanți fosili și să avem o eliminare treptată pentru a ne îndeplini obiectivele. Și în ultimul rând, pentru a rezolva criza climatică, Trebuie să reiterăm și să subliniem că este nevoie de o transformare profundă nu doar a economiilor naționale, ci a economiei globale. Și obiectivul nostru nu ar trebui să fie doar o, un sistem economic cu emisii reduse de carbon, ci chiar, și chiar post-carbon, ci să avem doar și un sistem economic just și corect la nivel global. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult pentru această declarație. Iar acum îmi face plăcere să uh, uh, îl prezint pe domnul Alan Coliban, președintele Comisiei pentru Mediu din România. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, stimați co-președinți, stimați colegi, stimați invitați din ASEP 10. Am onoarea de a mă adresa dumneavoastră în legătură cu o problemă crucială a planetei noastre și anume schimbarea climatică. Uh, pentru că dumneavoastră sunteți foarte relevanți pentru acest subiect. Avem puterea, instrumentele și dorința să ne să rezolvăm aceste uh, provocări. Uh, platforma ASEP reprezintă uh, o platformă adaptată. Schimbarea climatică este o, o provocare pe termen lung cu multe provocări pentru securitatea multor state. Amenință să submineze securitatea globală datorită consecințelor care sunt foametea, lipsa apei, migrație forțată, resurse limitate și boli. Aceste riscuri extreme uh, îi afectează pe cei mai săraci, uh, care au cele mai puține resurse și capacități de a face față acestei crize. Planeta noastră se schimbă. Avem, uh, am avut călduri record și trei ani de temperaturi record Datele din iunie 2017 ne arată că din 1998 încoace, globul s-a încălzit de două ori mai repede decât au prevăzut oamenii de știință. Avem oceane mai uh, calde și mai acide, uh, calota polară se topește și avem evenimente extreme, uh, evenimente meteo extreme. Uh, și acest lucru, și a, așadar acțiunea noastră trebuie să de, devină din ce în ce mai de actualitate. Adaptarea necesită un răspuns local la consecințele impactului schimbărilor climatice asupra sistemelor naturale și umane, însă adaptarea nu este suficientă. Trebuie să facem mai mult. În contextul acestui, acestei reuniuni, uh, și Convenției ONU cadru în legătură cu schimbarea climatică și în pregătirea rom- președinției române a mm, Consiliului Uniunii Europene, schimbările climatice eh, necesită o abordare concretă și acțiuni la nivel local, global și regional. Este datoria noastră ca politicieni să fim în avangarda luptei împotriva schimbărilor climatice și, și, să, și să introducem măsuri care să-i ajute pe cetățenii cei mai afectați. Nu uh, se mai poate chestiona realitatea schimbărilor climatice, a venit vremea să acționăm. Politicienii care iau decizii ignorând schimbarea clima, clima, schimbările climatice uh, aparțin trecutului Viitorul planetei nu trebuie să fie ignorat în deciziile pe care le luăm în legătură cu planeta. ASEP reprezintă contextul ideal pentru a discuta despre subiectul schimbărilor climatice și pentru a ne reitera angajamentele. Deciziile noastre în legătură cu schimbările de implementat sunt relevante pentru planeta noastră, de vreme ce uh, țările pe care le reprezentăm reprezintă 60% din populația lumii și avem resursele pentru a implementa aceste decizii și statele uh, ASEP reprezentăm două treimi din economia globală și avem dorința de a uh, schimba tehnologia, după cum o arată declarația pe care o vom semna mâine. Și cel mai important uh, este că a venit deja timpul de a o face. Acum putem uh, zbura în jurul Pământului cu uh, energie solară, putem uh, crește legume fără uh, teren, doar cu câteva picături de apă, putem să extragem carbonul din aer și să-l transformăm în uh, nanofibre de carbon, ceea ce era uh, SF înainte, acum a devenit realitate. Așadar avem nevoie de obiective uh, ambițioase pentru a răspunde acestor provocări. România a ratificat acordul de la Paris și susține uh, inițiativa franceză în legătură cu Pactul Global pentru Mediu și face parte uh, și subscrie la rezoluția ONU recentă în acest sens. Anul viitor, în timpul președinției Consiliului, în aprilie 2019, România va găzdui o conferință în legătură cu rezistența în fața dezastrelor naturale pentru a uh, găsi soluții pentru a uh, face față uh, riscurilor de securitate și pentru a fi mai rezistenți pe, pe viitor. Și COP24 va avea loc în Katowice în decembrie Acolo un rezultat bun este necesar pentru a operaționaliza acordul de la Paris. După COP24 ne vom întâlni la Bonn la o sesiune intermediară a negocierilor în legătură cu schimbarea climatică în iunie 2019, în timpul președinției române a Consiliului Uniunii Europene. Președin, obiectivul nostru este să preluăm acest dosar din partea Austriei, care deține președinția Consiliului în momentul actual și să continuăm discuțiile pentru a asigura o bună implementare a acordului de la Paris. Toate aceste lucruri vor transmite mesajul că suntem angajați spre un uh, mediu durabil pentru planeta noastră și pentru generațiile viitorului nu este vorba de un viitor mai bun, ci despre pur și simplu să avem un viitor. Trebuie să uh, ne angajăm cu toții, avem relevanța, avem resursele, puterea și, disponib- și dorința de a o face. Momentul este acum. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult, domnule uh, al Coliban pentru acest prim uh, discurs, iar acum am plăcerea de a-i da cuvântul celui de-al doilea vorbitor, domnul domnul Sharin Koldhari din, Bangla, din Parlamentul din Bangladesh. Aveți cuvântul. Honorable co-chairs, honorable members, Stimați uh, copreședinți, uh, stimați uh, vorbitori, domnule Coliban, stimați delegați și experți, bună ziua! Mă bucur foarte mult că vorbim astăzi despre schimbări climatice și impactul asupra economiei. Este un privilegiu pentru mine să pot să împărtășesc în această dupămasă câteva idei cu dumneavoastră. Schimbările climatice reprezintă mari provocări pentru economie uh, și pentru bunăstare, iar efectele sale sunt cele mai covârtișitoare pentru cei mai săraci și mai vulnerabili. Trebuia, trebuie să combatem aceste provocări și să atenuăm efectele, mai ales în locurile cele mai afectate de pe glob. În acest context vorbesc uh, în numele Bangladeshului, una dintre țările cele mai afectate de schimbările climatice. Deși este greu să estimăm uh, impactul total al schimbărilor climatice asupra bunăstării și economiei, având în vedere diferențele regionale și naționale, s-a estimat că o mică creșterea temperaturii globale de numai 2 grade în raport cu 1990 va duce la un uh, Uh, o pierdere de până la două puncte din uh, PIB-ul internațional și chiar mai uh, grav impact în anumite, pe anumite piețe. O estimare din 2001. În ce privește schimbările climatice și economia, există strânse corelații. De aceea trebuie să ne gândim că evenimente meteorologice extreme afectează agricultura, producția alimentară și multe alte sectoare economice. Stern's Review din 2007 citează Schimbările climatice nestăpânite pot să ducă la o uh, reducere a bunăstării și la o scădere constantă a consumului global de până la 4%. Schimbările climatice afectează comerțul și creează sărăcia. Agricultura este un domeniu specific uh, Uh, afectat, uh, pentru că climatul uh, și agricultura sunt strâns corelate. Econ, impactul economic asupra agriculturii a fost evaluat și cuantificat, adică Într-un studiu din 1995 s-a constatat o scădere cu 25% a producției agricole. De asemenea, se, se preconizează că peste 3% din producția de orez uh, internațională va fi pierdută până în 2025 și o pierdere de până la 3,5% din PIB anual pentru țările producătoare. Să luăm în calcul așadar aceste lucruri pentru a ne modifica strategiile pentru a proteja economia. Schimbările eh, climatice afectează negativ eh, culturile și animalele eh, crescute în, în ferme. Evenimente extreme, incendii, cicloane, uh, alunecări de teren, secetă, uh, inundații, toate trebuie calculate în acest impact. Să vă dau un exemplu. Inundațiile, inundațiile masive și uh, rapide sunt o mare problemă. În, în recent, Bangladeshul a fost inundat suprafață de peste 60% din suprafața sa și asta a însemnat foarte multe pierderi, inclusiv uh, foarte multe persoane care și-au pierdut locuința din 2009, sunt aceste date. Uh, între 1997 și 2016, peste 90 de evenimente majore extreme meteorologice au afectat țara noastră. Foarte multe persoane și-au pierdut locuința, bineînțeles, și, și PIB-ul țării a uh, suferit. Ehm, în 2001, Bangla Bangladeshul a pus pe picioare un plan uh, centenar uh, uh, împotriva inundațiilor, ceea ce va însemna că vom încerca să contragărăm efectele acestor probleme asupra comerțului și economiei există o corelație pozitivă între sărăcie și intensitatea evenimentelor naturale extraordinare. Dezastrele sau catastrofele naturale afectează resursele naturale și deci duc la pierderi economice majore. Este foarte important așadar să avem mecanisme adecvate pentru a ne adapta cât mai bine la mm, schimbările climatice prin instrumente financiare gestiunea financiară a situației în aceste, în aceste situații este foarte importantă. Vreau să vă spun uh, ce uh, a făcut Bangladeshul ca experiență. Uh, a adoptat o serie de măsuri integrând schimbările climatice în um, planurile noastre septenale, dar și într-o um, strategie națională, dar și într-un plan de acțiune național. De asemenea, un fond fiduciar a fost creat din resursele noastre proprii dedicat acestor măsuri și, și prim-ministru uh, Sheikh a primit un premiu de la ONU în acest sens. Uh, contribuțiile naționale ale Bangladeshului uh, la ONU au însemnat că am uh, pregătit un document în acest sens pe care l-am uh, introdus uh, în acordul de la Paris, uh, unde s-a constatat că suntem țara cea mai vulnerabilă la schimbările climatice. În orice caz, noi continuăm pe calea către o economie cu foarte puține emisii de dioxid de carbon. Ce înseamnă rezistența la schimbările climatice? De pildă, un cadru de implementare specific uh, planificare urbană strategică, consolidarea finanțelor publice uh, și coordonarea între diversele entități și autorități. Am uh, arătat pe scurt care sunt acele măsuri care au fost adoptate de către Bangladesh, care ar putea fi modele pentru alte țări, pentru alte parlamente, dacă doresc să afle mai multe despre modelele noastre și despre cum funcționează acestea. Cu toții putem avea de învățat unii de la ceilalți și asta va însemna că vom putea să avem un parteneriat uh, eficient între parlamentele noastre și vom avea adevărată diplomație a mediului și a schimbărilor climatice care să ne ducă la o tranziție a economiei globale către uh, o lume în care nu vom mai fi afectați de schimbările climatice. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! tuturor vorbitorilor. Acum aveți ocazia și avem ocazia să inițiem o dezbatere, să puneți întrebări, să faceți uh, observații. După cum doriți, vreau să spun că doar membrii Parlamentului pot să ia cuvântul, deci procedura este de intervenții spontane. Atunci când cineva dorește să intervină, vă rog, ridicați mâna și eu vom da cuvântul. Aș dori să sugerez ca să vă prezentați la început, înainte de a începe să vorbiți, propriu zis, și asta înseamnă că mi-amintesc că nici eu nu m-am prezentat când am început. Sunt Nina Gil, membră a Parlamentului uh, European din regiunea West Midlands din Regatul Unit și vicepreședinte a delegației de prietenie cu India. De asemenea, fac parte din delegația cu ASEAN și din Comitetul de Prietenie cu uh, Sudul As, uh, Sud-Estul Asiei. De asemenea, am făcut part, fac parte și din delegația pentru China, deci am mai multe uh, de astfel funcțiuni legate de Asia. Domnul Large a dorit să intervine și apoi și mai avem o persoană pe rândul, după două rânduri în spate, din India. Doamna președinte, stimați colegi, sunt și eu membru al Parlamentului din India Când vine vorba de climat și economie, în ultima vreme am constatat că schimbările climatice afectează producția economică, economia în întregimea ei și asta în toate țările, practic. S-a estimat că uh, pierderile din Bangladesh au, fost imense, chiar și transformate în dolar sau în euro. Bineînțeles, uh, ele țin de schimbările climatice. În India, foarte mulți oameni depind în continuare de agricultură ca activitate și aceste inundații, bineînțeles, uh, sau un frig foarte puternic sau alte fenomene distrug uh, culturile. Bineînțeles că nu numai economia, ci și sănătatea este afectată. Foarte multe persoane încep să sufere de cancer, de exemplu. Uneori alimentele produse uh, sunt pur și simplu toxice, deoarece deșeurile uh, toxice ajung în, uh, în lacuri, în râuri și am ajuns la un punct de criză cu gestionarea deșeurilor. Bineînțeles că este o mare business uh, această gestiune a deșeurilor și primul ministru Modi s-a angajat personal în Franța uh, la acordul de la Paris privind climatul. Și este foarte clar că lucrurile se mișcă foarte repede evoluează, rata emisiilor a scăzut, este foarte clar că țările care se dezvoltă foarte repede cu un PIB de peste 10% nu pot să ignore problema emisiilor de dioxid de carbon. Ne trebuie tehnologii, tehnologii avansate, finanțare, consolidarea capacităților fără sprijinul țărilor că, cum, cele sunt, cum sunt cele europene, nu este posibil să izbândim but that has not gone very far. So this is my appeal. Iată, lansez un apel, un mes către membrii Uniunii Europene deoarece e vorba aici de țări cu dezvoltare și de țări uh, mai puțin dezvoltate care au nevoie de acest ajutor al țărilor uh, dezvoltate, cum sunt cele europene. În 5 ani, între 2005 și 2010, emisiile au evoluat uh, considerabil. Și bineînțeles, uh, și India are tot felul de ținte și obiective, un plan național privind schimbările climatice? Cu toate măsuri care sunt puse în aplicare și ne puteți ajuta foarte mult pentru că noi uh, suntem foarte angajați uh, într-o tranziție către energia nefosilă. Primul ministru Modi a propus o, o energie din 2020, până în 2022 ca și obiectiv uh, o energie nefosilă de 175 de gigabytes și pentru noi este o binecuvântare faptul, de exemplu, că avem foarte mult soare și energia solară poate să ne salveze. Dar, bineînțeles, aceste lucruri uh, nu au un impact uh, negativ asupra climatului. În multe părți din India Este foarte clar că dereglările climatice distrug pur și simplu culturile agricole. Sunt lucruri care se petrec uh, din ce în ce mai uh, frecvent aceste evenimente caracter climatic și toate țările sunt afectate. Numai prin multilateralism se poate face ceva și acum ne bucurăm că țările europene încurajează parteneriatul în acest domeniu cu țările noastre din Asia. La un moment dat se vorbea despre conștientizare Ehm, acum conștientizarea a atins, cred că, și nivelurile cele mai eh, de jos, ca să zic așa. Conștientizarea există, așadar. Din ce în ce mai multe evenimentele și eh, activitățile pe care le organizăm sunt tot atâtea posibilități de a rezolva problemele. Probleme cum ar fi și cele ale șomajului, iarăși provocate de schimbările climatice. Vă mulțumesc foarte mult că îmi dați ocazia să împărtășesc opinia. Vă mulțumesc foarte mult! Thank you very much uh, for that. Mulțumesc foarte mult pentru această declarație. Cred că unul din subiectele pe care le pot reține din observațiile dumneavoastră este că uh, vă întrebați uh, cum pot fi susținute statele în curs de dezvoltare pentru uh, a reduce emisiile nocive. Nu știu dacă cineva dintre uh, membrii prezidiului doresc să răspundă în legătură cu un posibil transfer de tehnologie care ar putea să fie oferit uh, țărilor în curs de dezvoltare. Vă rog să indicați și la nivelul invitațiilor dacă cineva dorește să ofere un răspuns. Iată, colega noastră din Filipine dorește să ia cuvântul. Convenția cadru a Națiunilor Unite este foarte clară în ce privește transferul de tehnologie, dar uh, statele uh, uh, dezvoltate trebuie să faciliteze conlucrarea cu statele în curs de dezvoltare în ce privește acest transfer. Noi, noi avem o agendă iar toate acordurile globale din acest punct de vedere trebuie să fie revizuite încât această obligație care decurge din convenție să uh, poată fi inclusă. Deci trebuie să ne gândim la acordurile comerciale, mai ales în probleme internaționale, pentru că uh, este vorba aici de transfer transfer tehnologic care se promite uh, prin uh, Convenția privind clima. Deci există asemenea obligații pe care statele membre și le-au asumat. Bangladesh, Mrs. Chaudhry. Doamna Chaudhry din Bangladesh. Mulțumesc. Cred că este un aspect foarte important pentru că uh, finanțarea problemelor legate de protecția climei Ehm, constituie o chestiune esențială, mai ales pentru statele cele mai vulnerabile, care sunt statele în curs de dezvoltare. Și pe lângă această convenție cadru ONU privind schimbările climatice, Convenția de la Paris prevede și un fond ehm, pentru ehm, o natură protejată, fondul verde. Deci, uh, statele în curs de dezvoltare trebuie să uh, solicite o asemenea finanțare adecvată care să le ajute să facă față provocărilor. Dar este important ca aceste promisiuni până la urmă să fie uh, duse la îndeplinire pentru că uh, noi nu trebuie doar să reiterăm uh, asemenea uh, obligații, ci trebuie la un moment dat să ni le și asumăm și să le ducem la îndeplinire. Da, este acest fond verde pentru climă. Um, este bine că a fost menționat pentru că și eu din partea ONG-urilor sunt observatoare, iar acum acest fond uh, va fi epuizat anul viitor. Deci ne dorim ca statele dezvoltate să financeze acest uh, fond pentru ca el să poată fi accesat din nou. Iar acum o intervenție din partea unui uh, parlamentar din Pakistan. Mulțumesc, sunt senator în Pakistan și de asemenea membru al Comitetului Permanent privind schimbările climatice. Mă bucur că fac parte uh, din uh, acest parteneriat Asia-Europa, pentru că împreună vom putea să combatem schimbările climatice, astfel încât această lume să devină un loc mai bun uh, în care să trăiască generațiile viitoare. Pakistanul a făcut mari sacrificii pentru uh, pacea planetară, pentru mediul înconjurător și uh, pentru a proteja mediul. Deci, din păcate, Uh, nu trebuie să ne concentrăm numai pe alegerile viitoare, ci trebuie să ne gândim și la soarta viitoarelor generații. Sub conducerea lui Imran Khan, Pakistanul a devenit primul stat care a reușit să uh, rezolve o uh, problemă legată de refacerea pădurilor pe un teren foarte mare. Noi, de asemenea, am reușit să sporim veniturile locale. Peste 500 de mii de uh, locuri de muncă verzi au fost create. Deci, 150 uh, de uh, Um, de milioane hectare vor fi reîmpădurite până în 2020, iar proiectele sunt uh, și mai ambițioase până în anul 2030, pentru că uh, acestea au fost obligațiile pe care ni le-am asumat 350.000 uh, de hectare urmează să fie reîmpădurite până în anul 2030. Deci acest uh, proiect a fost declarat ca fiind un proiect de mediu înconjurător de, pentru dezvoltare economică și dezvoltare socială și um, uh, Forumul Economic Mondial a recunoscut acest succes. Și guvernul din Pakistan își propune ca 10 miliarde de uh, pomi să fie plantați în uh, întregul stat Pakistan 1,5 milioane de uh, copaci au fost deja plantați. Deci, ne concentrăm pe energie curată, pe apă curată, pe locuri de muncă verzi. Este o mare provocare pentru că uh, ne dorim ca 25% din suprafață să fie împădurită în clipa de față e vorba doar de 2,5% din suprafață. Deci ne concentrăm pe energie curată, locuri de muncă de asemenea curate și utilizarea eficientă a resurselor naturale. Împreună ă, va trebui să acționăm pentru a combate schimbările climatice, iar ă, noi ă, tragem concluzii importante în urma acestui for și constatăm că există multă seriozitate la noi toți în ce privește aceste mari provocări. Vă doresc tuturor succes, vă mulțumesc că ne-ați invitat, că ne-ați ascultat și iată v-am prezentat un exemplu pentru, mod, pentru modul în care voința politică permite să uh, facă pași semnificativi în protecția mediului și în reîmpădurirea unor terenuri. Mulțumesc foarte mult. A fost, uh, vă mulțumesc foarte mult pentru această declarație. Suntem încurajați de spusele dumneavoastră. Trecem acum la reprezentantul din Laos. Honorable Co-Chair. Stimată doamnă vicepreședintă, mă numesc Kington Lontesin, sunt membru al adunării eh, parlamentare din eh, Laos. Din partea delegației laosiene doresc să vă exprim sincerele mulțumiri gazdelor celei de-a 10 reuniuni Asia-Europa. Este o organizare foarte bună. Dorim de asemenea să mulțumim pentru ospitalitatea de care delegația noastră a avut parte. Doamna președinte, subiectul discuției noastre de astăzi este foarte important. Schimbările climatice, mediul înconjurător, impactul asupra economiei. Acest subiect a fost discutat la numeroase forumuri internaționale și naționale timp de mulți ani. Este o preocupare în zilele noastre. Pentru că Putem constata în toate colțurile planetei uh, care este impactul schimbărilor climatice. Este una din uh, principalele provocări ale zilelor noastre, o uh, amenințare asupra societății noastre și a mediului înconjurător. Efectele și consecințele constituie o amenințare inclusiv pentru producția agricolă, Um, dar uh, are și efecte de catastrofe naturale um, grave. Schimbarea climatică este reală și delegația mea dorește să mă informeze despre o întâlnire care a avut loc în Laos. A existat o furtună, uh, un ciclon care s-a format pe deasupra oceanului, departe de Laos, dar care până la urmă a provocat inundații grave în Laos. Toate cele 18 provincii ale Laosului au suferit pierderi. Efectele furtunii au fost uh, și uh, ploi torențiale uh, în 16 eh, provincii au existat alunecări de teren. ...2099 de sate uh, au avut de suferit, uh, un număr mare de familii au fost afectate, 54 de persoane și-au pierdut viața. 100 de persoane sunt uh, dispă, date dispărute. 20.000 de mii de persoane au fost uh, strămutate în urma acestor inundații uh, provocate de ruperea unui dig pe 23 iulie 2018. 40 de oameni uh, și-au pierdut viața, 96 au fost dispăruți, iarăși zeci de mii de persoane au trebuit să uh, își părăsească locuințele. Efectele asupra economiei au fost grave. 9335 de familii uh, și-au pierdut locuința. De asemenea, impactul asupra serviciilor de asistență medicală și asupra educației a fost grav. Sistemele de apă potabilă au fost infestate 349 de școli au fost distruse. 416 uh, drumuri și 52 de poduri um, uh, au fost distruse de asemenea. Iar în ce privește agricultura, 114.000 de hectare au uh, fost distruse, uh, peste 2.000 uh, de capete de vită au pierit. Aceste urmări foarte grave s-au simțit și în sistemul de, de în rețeaua de electricitate a statului. Deci ne confruntăm cu o problemă globală, cu efecte negative care duc la sărăcirea unei populații într-o țară care este o țară săracă. Aș dori să folosesc această ocazie să exprim recunoștința noastră pentru toate statele noastre partenere, pentru uh, organismele internaționale care ne-au acordat sprijin și în special pentru ajutorul primit de deci, uh, cei afectați de uh, prăbușirea digului. Doamnă președinte, Laosul acordă o mare importanță problematicii schimbării climatice. A adoptat uh, o politică verde. Ne dorim ca până în anul 2020 70% din terenurile despădurite să fie reîmpădurite. Și uh, am introdus uh, o interdicție de a exporta lemn Laosul a ratificat o serie întreagă de convenții internaționale menite să protejeze uh, mediul înconjurător, Convenția din 94, Protocolul de la Kyoto și Acordul de la Paris. Avem și un plan de adaptare a strategiei naționale pentru contracararea schimbărilor climatice și combaterea dezastrelor naturale, iar am preluat din uh, convențiile internaționale prevederi care pot să constituie pentru viitor o uh, bază pentru cooperarea internă și internațională. Laosul a sus, jucat un rol activ în ce privește uh, activitatea ASEAN pentru a consolida și uh, cooperarea bilaterală și adunarea națională va găzdui în uh, o reuniune internațională. Dorim să confirmăm că ne concentrăm pe problematica schimbărilor climatice, iar obiectivul nostru este să creăm condițiile necesare pentru ca mediul înconjurător să fie protejat în cadrul parteneriatului dintre Asia și Europa pentru ca oamenii să poată să trăiască în pace, să se bucure de dezvoltare durabilă, să sporim locurile de muncă și să sporim nivelul de trai al cetățenilor noștri. Mulțumesc, doamna președintă. Okay, it's a, uh, it's a uh, my turn to este rândul meu acum să coordonez uh, următorii vorbitori. Datorită timpului trecem la următorul vorbitor din Norvegia. Aveți cuvântul. It has been really interesting to... A fost foarte interesant să vă ascultăm. Vedem că Europa și Asia împărtășesc foarte multe provocări. Mă prezint, sunt din Parlamentul uh, norvegian, reprezint uh, Partidul Progres. În, când vorbim despre schimbările climatice și economie, uh, trebuie să um, discutăm despre importanța unui sistem bazat pe reguli de tranzacționare. Nu există nicio modalitate modalitate pentru a ne asigura ca sistemul de durabilitate să fie aplicat în comerțul internațional, protecționismul și un război comercial emergent va afecta negativ economia globală, în special acum când trebuie să creăm mai multe locuri de muncă, să uh, ne adaptăm la efectele negative ale schimbărilor climatice și să asigurăm creșterea durabilă și inclusivă. Vă atrag atenția asupra unui, unei inițiative lansate uh, în acest an de uh, prim-ministrul Norvegiei, uh, un panel la nivel înalt în legătură cu o economie durabilă bazată pe oceane, care s-a întrunit pentru prima dată la New York. În 2050, populația mondială va fi aproape de 10 miliarde. Pentru a îndeplini necesitățile acestei populații în creștere, uh, din ce în ce mai multe resurse vor trebui să vină din oceane. În același timp, creșterea durabilă în uh, industriile oceanice este necesară pentru a susține acest, această creștere. Trebuie să crească și înțelegerea uh, durabilității economiei uh, legate de oceane pentru a juca un rol, care va juca un rol vital în anii următori. Este, un, este crucial ca uh, națiunile de coastă să conlucreze pentru a uh, profita de potențialul uriaș al unei economii bazate pe oceane. Pe baza propunerii norvegiene, uh, adunarea 1 pentru mediu a adoptat o strategie pentru uh, deșeurile plastice din oceane Trebuie să uh, combatem microplasticul din, ora, din oceane, uh, care provine în mare parte din râuri. Sperăm în, acel, în acest fel să ne angajăm cu statele partenere din lume, inclusiv mai multe state din Asia, pentru a rezolva o provocare pentru noi toți. Vă mulțumim! Vă mulțumesc foarte mult pentru declarația dumneavoastră. Aș dori să îl invit pe următorul vorbitor din uh, Finlanda. Aveți cuvântul, vă rog. Da, aveam o întrebare pentru omologii noștri asiatici și deja am primit o parte din răspuns, dar voi continua cu restul întrebării. Care este părerea dumneavoastră dacă privim diversele alternative și instrumente în legătură cu eh, creș- scăderea emisiilor de dioxid de carbon în statele dumneavoastră? Dacă există trei tipuri de alternative, care ar fi prima eh, soluție bazată pe piață? Eh, prima ar fi o schemă de tranzacționare a emisiilor a doua întrebare. Legislația, ă, regulamentările înseamnă că legislația va hotărâ ce se permite și ce nu. Asta este altă alternativă și al treia alternativă, și întrebarea mea, este operațiunile tehnologice în acest uh, domeniu care ajută la uh, scăderea emisiilor de dioxid de carbon. Care opțiune este cea mai atractivă pentru a continua pentru statele asiatice? Este o întrebare pentru dumneavoastră omologii noștri asiatici. Cred că experiența protocolului de la Kyoto și a implementării sale este că abordările bazate pe piață nu sunt foarte eficiente în realizarea obiectivelor. Și este o dezbatere de uh, actualitate în negocierile internaționale, pentru că sunt uh, o serie de abordări foarte importante care sunt propuse și Există o controversă dacă trebuie să extindem aceste abordări bazate pe piață sau dacă ar trebui să ducem la o adop- să ajungem la o adoptare bazată pe măsuri care să nu fie bazate pe piață. Pentru noi, cel mai eficient ar fi Uh, rapidizarea transformării sistemelor de energie de la fosile pe energii regenerabile și aș spune că nu este și uh, sau sau uh, avem și o op- opțiunea de a le avea pe amândouă, guvernele, în special ramura executivă a guvernelor, poate să întreprindă pașii necesari pentru a rapidiza transformarea energetică, ce necesită legislație pentru asigurarea finanțelor, pentru asigurarea uh, pragurilor și a unui uh, calendar foarte clar pentru eliminarea carburanților fosili și de asemenea un uh, calendar foarte clar pentru uh, oprirea extinderii utilizării carburanților fosili, pentru că uh, state din Asia care au uh, o contribuții naționale foarte ambițioase pentru a răspunde la obiectivele de la Paris, uh, folo- ex- extind uh, utilizarea uh, cărbunelui și se pregătește construirea a sute de centrale bazate pe cărbune în întreaga Asie și avem nevoie de decizii politice pentru a opri acest lucru. În al doilea rând, cooperarea tehnologică este extrem de importantă și cred că progresul semnificativ înregistrat de China, de exemplu, în uh, industria solară, ar trebui să reprezinte un exemplu pentru multe state din Asia și uh, trebuie să existe cooperare tehnologică pentru că alte acorduri, în special la uh, OMC, Există acorduri care stau în calea acestei cooperări tehnologice. Experiența Chinei este un exemplu în acest sens. Trebuie să existe un acord politic pentru a nu exista obstacole în calea uh, transferului tehnologic și să se utilizeze aceste tehnologii. De aceea, drepturile de proprietate intelectuală trebuie să fie revizuite și uh, model, modelul brevetelor la nivel internațional. Vă mulțumesc pentru această întrebare foarte interesantă, de vreme ce răspunsul a fost solicitat dintr-o perspectivă asiatică. Mă bucur să vă împărtășesc uh, faptul că sunt de acord cu uh, doamna expert care a menționat că nu este o situație sau sau trebuie să combinăm toate eforturile posibile pentru a răspunde la aceste uh, provocări politice. Pe de o parte, da, legislația este necesară pentru că fără un cadru de reglementare este foarte dificil să atingem obiectivele noastre. Deci este vorba de o legislație corespunzătoare și transferul tehnologic este și el uh, crucial. Aceste eforturi trebuie să fie combinate, uh, construirea capacităților, gestiunea financiară, uh, un buget corespunzător și de asemenea integrarea acestor obiective în obiectivele naționale ar putea să fie un pas înainte. Într-adevăr, Asia nu poate să fie inclusă într-o singură categorie. Există o serie de circunstanțe diferite în întregul continent, însă, bineînțeles, există și provocări comune care pot să fie uh, uh, privite ca uh, Uh, provocări comune în legătură cu care trebuie să folosim în comun resursele de, pe, de care dispunem. Aș dori să mai adaug un lucru. În cazul Chinei, personal, eu consider că în China și sunt de acord că piața nu este un instrument foarte eficient și apar din ce în ce mai multe regulamente și reglementări un lucru special în China este și care este foarte succes, de succes este că uh, conducerea politică a Chinei și sistemul politic uh, socialist are un rol foarte important. China este foarte centralizată la nivel politic, deci eu personal cred că este un factor foarte important pentru a uh, duce mai departe întregul proiect. Dacă mai dorește și altcineva să se exprime, da, vă rog. În legătură cu această idee, aș dori să vă întreb, domnule președinte, dacă e adevărat uh, în dacă e adevărată știrea care a apărut și pe BBC, care este de încredere, unde se spune că fotografiile din satelit arată că se construiesc sute de uh, uh, fabrici cu uzine pe cărbune care se construiesc în China chiar în acest moment. Puteți să-mi confirmați acest lucru? Uh, îmi cer scuze, nu am înțeles exact întrebarea. Repet întrebarea. În media internaționale apare, apare, au apărut, tocmai apărut știrile și imagini din satelit care arată că în China acum se construiesc sute de uh, uzine cu cărbune și dacă este adevărat, dacă China este un stat centralizat, de ce s-ar întâmpla acest lucru? Am aflat acest lucru din știrile BBC. Pot să... Nu, vă, nu știu să vă spun nimic în acest sens pentru că nu am informații. Însă dacă... Însă, bineînțeles, ar, trebuie să se ia măsuri să se limiteze acest lucru, însă deocamdată nu dețin informații în acest sens. Vă mulțumesc pentru întrebare. Bun, acum trecem la următorul vorbitor din Indonezia, care va vorbi în limba sa proprie, care va fi și va fi interpretată de către cineva din sală. Ladies and gentlemen, Ketua yang terhormat, delegasi yang terhormat,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 primul rând, permiteți-mi să apreciem uh, modul în care găzduiește Parlamentul European cea de-a 10-a întâlnire a SEP. Endang Sri Karti Handayani, member of the House of Representatives of the Republic Indonesia. Fac parte din Camera Reprezentanților din Indonezia. Untuk kontribusi pada diskusi hari ini, saya ingin menyampaikan beberapa poin pandangan. To contribute to today's discussion. Pentru a contribui la discuția de față, vreau să menționez mai multe aspecte. Pandangan global bahwa perubahan iklim merupakan tantangan multimediasi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 Indonesia shares the goal... Indonezia împărtășește ideea internațională cum că schimbările climatice sunt uh, multidimensionale, de trebuie o abordare multidimensională pentru a aborda diferitele probleme. Cât privește economia, trebuie reconciliată creșterea economică cu nevoia presantă de a proteja mediul și a avea o dezvoltare durabilă. Indonezia, guvernul său uh, face tot ce poate pentru a-și alinia activitățile cu discursul global legat de um, creșterea verde. RDD Plus, de exemplu, în 2013, monatoriu privind licențele uh, forestiere pentru pădurile virgine și altele a fost uh, extins. Un moratoriu care să um, a trebuit să um, permită colectarea de date referitor la starea terenelor și la acordarea de licențe pentru a obține obiective de dezvoltare durabilă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 tata kelola perkebunan kelapa sawit dan instrumen uji tuntas hak asasi manusia dalam industri minyak sawit di Indonesia. Another example in our efforts. Un alt exemplu din eforturile noastre de a spori durabilitatea uh, Indonezia se referă la uleiul de palmier. E vorba de alinierea standardelor în materie. Astfel, guvernul ia tot felul de măsuri legat de uh, extinderea culturilor de uh, ulei de, pentru ulei de palmier, adică moratoriul privind acesta. O serie de practici durabile privind uleiul de palmier sunt puse în aplicare. Camera Reprezentanților uh, uh, deliberează în acest moment un plan uh, complet legat de cultura de uh, palmier, introducând și elemente legate de diligența datorată. Harapan terbaik kami untuk menyelamatkan lingkungan dan mengurangi emisi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 terbaik menuju eh, berkelanjutan energi keamanan eh, diversi divers eh, diversifikasi Renewable energy continues to be our Energia regenerabilă este speranța noastră cea mai mare pentru a salva mediul și pentru a reduce emisiile de CO2, ne sacrificând economia. O politică economică mai bună pentru mediu duce și la crearea de locuri de muncă. Conform uh, Agenției Internaționale pentru Energie Regenerabilă, mai multe zeci de milioane de persoane lucrează în acest domeniu peste tot în lume și opinia publică din Indonezia consideră că uh, trebuie să se facă eforturi mai mari, inclusiv la nivelul Parlamentului, pentru a avea mai multe măsuri legate de uh, energiile regenerabile. Acum câteva zile am găzduit un uh, forum mondial privind dezvoltarea durabilă care a promovat energiile sustenabile, durabile pentru toată lumea. Un forum găzduit de Indonezia și singurul de acest gen uh, pe marginea obiectivelor de dezvoltare durabilă. Au venit parlamentari din 46 de țări pentru a schimba idei legate de bune practici, legate de durabilitate, siguranță și diversificare.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 să avem tehnologii uh, care să sprijine o tranziție către o economie cu emisii reduse. De asemenea, trebuie să sporim comerțul uh, cu bunuri uh, prietenoase cu mediul înconjurător. În cadrul OMC-ului există astfel de negocieri numite cele legate de environmental goods, există aceste 54 de bunuri de mediu, environmental goods, care uh, au făcut obiectul unor discuții și decizii din partea APEC. Însă trebuie făcute mai multe pentru a accelera negocierile privind aceste bunuri uh, pro-mediu și pentru a promova obiective de dezvoltare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 Eh, untuk mengubah limbah menjadi energi juga dilaksanakan untuk mendukung ekonomi yang bersifat uh, regeneratif. Thank you. The last point that I would like to raise is in relation. În sfârșit, mă voi referi la economia circulară. Guvernul Indoneziei în acest moment dorește să treacă de la economie circulară cu presiune asupra bunurilor naturale către o economie circulară. De pildă, măsuri legate de gestiunea uh, deșeurilor uh, solide. Astfel se sprijină o economie care este uh, în plin proces de regenerare. Vă mulțumesc! Thank you, honorable member from Indonesia. Mulțumesc foarte mult, doamne din Indonezia, pentru intervenția sa. Am auzit aici multe idei foarte pozitive pe care le putem elabora. Ați vorbit și despre uleiul de palmier, o chestiune controversată, știu, chiar și la nivelul forumului nostru între noi, Uniunea Europeană, Indonezia și Malaezia și cred că am ajuns la un compromis care spulberă multe dintre îngrijorările pe care le uh, aveați și le aveți. Am uh, înțeles care sunt provocările, am încercat să înțelegem și poziția dumneavoastră, dar nu știu, poate unii dintre experții noștri ar putea, de aici de la prezidiu, prezidiu ar putea să ne spună câte ceva în legătură cu intensificarea comerțului de bunuri uh, pentru mediu sau altele, alte observații. Dacă doriți să interveniți, dacă nu, nu. Da, s-au emis aici foarte multe idei interesante și m-aș întoarce la un alt aspect menționat de colegul din Norvegia. Mă refer la masele plastice. Putem să revenim la ele după ce avem uh, alte intervenții de ascultat. Francesco Giacobi din Italia, de la Senatul Italiei, are o intervenție diferită de cea uh, care va urma uh, conform programului. Yeah. Madam Chair, yes, it's completely different. This is... Da, doamnă președintă, este cu totul diferit de ceea ce voi spune la sfârșit. Uh, Ceea ce am auzit până acum mă stimulează să intervin. Este de fapt o opinie personală. Aș dori să vă mulțumesc dumneavoastră și ASEP pentru că mi se oferă ocazia să formulez câteva scurte considerații. Ca și spusele domnului din China, Yanxi, engleza mea a am deprins-o în uh, Australia. Dar acum vorbesc uh, engleza cu accent sicilian, așa că dați-mi voie să trec la limba mea maternă. Dar înainte de toate uh, vreau să menționez trei chestiuni. În urma spuselor auzite aici, sunt absolut de acord acord că schimbările climatice nu se opresc la graniță. Este o afirmație foarte importantă, este o chestiune uh, importantă și prietenii noștri din Norvegia ne spun că atunci când vorbim despre uh, oceane, multe state sunt afectate de schimbările produse, dar uh, uh, Trebuie să existe și acțiuni naționale uh, care să contracareze schimbările climatice. Um, s-a vorbit mai puțin despre eforturi uh, comune, de pildă, între state vecine. Ar trebui să existe și asemenea preocupări. Deci nu ar trebui să încurajăm uh, proiectele asemenea, co- proiecte cooperative care să se bazeze deci pe o conlucrare. Ce s-a făcut până acum? Ca membru al Parlamentului Italian, sunt mulțumit de faptul că Italia a ratificat protocolul de la Kyoto, deja îndeplinit câteva din obiective, de asemenea um, obiectivele acordului de la Paris până în anul 2020 sunt urmărite. Dar ce s-a întâmplat în abordarea comunității internaționale vis-a-vis -vis de schimbările climatice? Ce am făcut pentru a informa populația și comunitățile că tot ceea ce facem noi prin a activitatea cotidiană poate avea un efect pozitiv sau negativ asupra climei pentru că noi ne stabilim o listă de obiective pentru a face din planeta noastră un loc mai bun de locuit. Dar cum putem stimula comunitățile noastre să facă parte din aceste proiecte? Pentru că Există uh, campanii de popularizare uh, foarte convingătoare. Și a treia chestiune, efectul asupra economiei. Din punctul meu de vedere, schimbările climatice produc oportunități semnificative economice și multe state uh, au uh, vorbit astăzi despre necesitatea de a dispune de tehnologii prietenoase față de mediul înconjurător și de nevoia de a conlucra din acest punct de vedere pe plan internațional. Cum putem introduce o tehnologie uh, din, nouă din acest punct de vedere? Este o ocazie, mai ales pentru statele dezvoltate, mai ales pentru statele care se laudă, cum este Italia, că um, este o, un stat producător de um, tehnologie avansată. Ce putem face în calitate de uh, legiuitori, de oameni politici, pentru a dezvolta politicile care să uh, fie după aceea implementate. Deci, ce putem face în plus pentru a ne implica în aceste proiecte public-private, astfel încât să uh, avem rezultate benefice nu doar pentru țările noastre, dar și pentru statele care încă nu beneficiază de tehnologii atât de avansate și care au nevoie de ele. Iar ultima observație pe care doresc să o fac. Nimic din ceea ce vom întreprinde nu va fi eficient dacă nu uh, vom uh, conlucra cu statele care sunt cel mai grav afectate și care solicită sprijin. Pentru că s-a vorbit mult despre asemenea catastrofe uh, naturale, despre dezastre asupra mediului înconjurător. Deci, dacă uh, noi avem uh, norocul să trăim în state care sunt mai dezvoltate și dispun de tehnologii mai moderne, trebuie să conlucrăm și cu statele care uh, de asemenea au nevoie de sprijinul nostru, pentru că altfel efectul asupra umanității va fi grav și se va ajunge la fenomene și mai grave de migrație. Mulțumesc foarte mult. Multe elemente interesante invocate. Aș răspunde la prima dumneavoastră observație. Trebuie să vorbim mai mult despre acțiuni comune între state vecine. Am fost încurajată pentru că acum câteva săptămâni am participat la un forum al Parlamentului ASEAN și toate statele membre ASEAN, din cele 10 state membre ASEAN, au vorbit despre schimbările climatice într-o manieră asemănătoare. Este deja un progres față de anii trecuți și cred că uh, în urma acestor dezbateri pot să se nască mai multe proiecte. Am vorbit despre uleiul de palmier. Nu doar Indonezia este preocupată și Malaysia și în Asia de Sud-Est. Deci, indiferent ce îți propui, implică într-un fel și statele vecine. Și uh, Uniunea Europeană este un uh, proiect în cadrul căruia am înțeles că uh, multe lucruri putem să le facem uh, împreună și avem proiecte transfrontaliere. Eu acum lucrez în domeniul finanțărilor durabile, dar există colegi care se ocupă de economia circulară sau de uh, un transport durabil. Deci aș vrea să o întreb pe doamna Nacpil dacă există proiecte pe care le pot identifica și de asemenea în ce privește oportunitățile semnificative uh, oferte pentru statele în curs de dezvoltare. Ce putem face noi în calitate de uh, politicieni? Poate și colegul din România dorește să uh, se referă la modul în care putem să conștientizăm la nivelul cetățeanului demersurile noastre și uh, observațiile făcute de domnul senator. Da, trebuie să uh, uh vorbim despre problemele uh, statelor foarte afectate și poate și doamna Ceadri uh, poate să ne facă anumite sugestii în legătură cu modul în care am putea progresa. Deci, în ce ordine doriți dumneavoastră să interveniți, vă rog? În ce privește susținerea unor proiecte la fața locului, uh, repet apelul meu către statele dezvoltate în legătură cu uh, um, promisiunile făcute pentru fondul verde, pentru că până la urmă uh, este vorba de proiecte din Italia în ce privește uh, industria cărbunelui și prevederile până în anul 2025, dar există și alte state care și-au uh, asumat unele obligații. După aceea există promisiuni de finanțare a fondului verde. Da, proiectele sunt importante, pot fi făcute unele îmbunătățiri. Avem proiecte bune venite din partea unor state în curs de dezvoltare, dar știu că era vorba de un fond pe o durată de 2 ani. Acesta este apelul nostru uh, ca să ne asumăm uh, obligații suplimentare pentru uh, fondul de finanțare verde. Dacă nu vom reuși să constituim acest fond pe viitor, Cred că poate și alte ocazii fericite pentru țările în curs de dezvoltare ar risca să fie ratate. Voi încerca să răspund la câteva chestiuni menționate de colegul din Italia și menționate de asemenea de doamna președinte. Aș, aș dori să spun că schimbările climatice uh, sunt uh, bazate pe nevoi diferite în diferitele regiuni din lume. Uh, țara mea are o climă moderată și poate că este mai greu să înțelegem impactul schimbărilor climatice asupra altor regiuni, dar în ultimii ani uh, ne-am confruntat cu fenomene nemai întâlnite anterior, deșertificare sau uh, inundații. Deci, Eh, și eh, noi până la urmă constatăm că există condiții de eh, meteo extreme dar bazându-ne pe faptul că nevoile sunt diferite, provocările sunt diferite, cred că există totuși și o bază comună și anume trebuie să avem curaj. Trebuie să avem curaj la nivel politic. Dacă vorbim despre schimbări, despre renunțarea la cărbune, Trebuie să acționăm cu mult curaj. Din punct de vedere psihologic, există o rezistență la schimbare. Dar, sigur, într-un fel este normal să ai uh, anumite reticențe. Dar, până la urmă, sigur, te gândești și la costurile pe care schimbarea poate să le presupună. Iar în ce privește tehnologia, în zilele noastre, costurile ni le putem permite, nu, lucrurile nu mai sunt ca acum câțiva ani, uh, când încă eram în faza de testare. Astăzi dispunem de cunoștințe care uh, permit schimbările pe piață, deci putem să luăm decizii pe termen mediu și pe termen lung. Iar în ce privește proiectele de cooperare între statele vecine, este un pas necesar. Poate că este pasul sau nivelul următor spre care trebuie să ne îndreptăm. Iar în ce privește securitatea energetică, piața energetică, sigur că discuțiile trebuie să fie aprofundate, pentru că există o teamă generalizată utilizarea uh, cărbunelui în sectorul energetic poate să fie un fel de măsură de siguranță. Și din acest punct de vedere există teama transferului spre o economie zero carbon. Și mi-a plăcut de asemenea comentariul în legătură cu uh, ideea de oportunitate. Schimbările climatice pot constitui o oportunitate. Sunt de acord. Iar revenind la ceea ce a spus colegul din Norvegia în legătură cu oceanele, trebuie să ne axăm pe tehnologie și, uh, și pe uh, o abordare curajoasă. Pentru că există și uh, ferme pentru alge și uh, fructe de mare. Și uh, uh, într-un fel putem, din acest punct de vedere, să folosim ceea ce oceanele ne oferă. Deci, în contextul nevoii de a găsi soluții tehnologice noi, trebuie împreună să discutăm și alte aspecte, pentru că uneori o soluție poate fi adecvată într-o regiune din lume, în alta nu. Țara noastră nu are acces la ocean, dar am putea avea alte instrumente de a rezolva problema. Avem suprafețe întinse, împădurite în Europa deci un alt tip de eh, plămân verde care împrospătează aerul. Deci trebuie să acționăm cu curaj în discuțiile noastre și să eh, găsim modalități care chiar pot fi diferite de la o regiune în alta, pot să aibă până la urmă efecte globale. Mulțumesc! Uh, my response to the question... Răspunsul meu la întrebarea cum pot să ajute statele dezvoltate pe cele mai vulnerabile. Cred că acest tip de platformă, ca, ca și partenerul, pe, parteneriatul pe care îl avem aici, este locul cel mai bun pentru a purta aceste discuții, pentru a pregăti calea înainte. 14, uh, avem 14 asemenea parteneriate constructive și există un interes pentru asemenea parteneriat, pentru a susține statele vulnerabile, este uh, foarte posibil să avem un mecanism strategic pentru a uh, avea o asemenea, un cadru pentru această cooperare. Din perspectiva statului meu, Bangladesh, care una, este unul dintre statele cele mai vulnerabile din punct de vedere al schimbărilor climatice și al efectelor lor uh, sale, am uh, creat un uh, fond fiduciar din propriile noastre fonduri și alte state pot să contribuie la acest fond fiduciar pe care l-am creat cu resursele noastre proprii Există posibilități de a ne angaja în ceea ce privește sectorul silvic și al și planul Delta 2100 a fost adoptat de asemenea de către noi, ceea ce înseamnă o mobilizare uh, pentru uh, implementare efectivă. Deci există foarte multe perspective pentru progres. Este foarte bine să se implementeze, uh, este foarte bine că există interes în aceste inițiative, însă cel mai important lucru este uh, voința politică a statelor care vor să se angajeze într-un asemenea parteneriat. Vă mulțumesc foarte mult și îmi cer scuze că Thailanda a trebuit să aștepte atât de mult, însă mai sunt oameni care așteaptă și în urma dumneavoastră. Are cuvântul Thailanda. Vă mulțumesc foarte mult. Domnule, doamnă președinte, stimați invitați, doamnelor și domnilor, vă mulțumesc foarte mult că uh, îmi dați uh, ocazia de a împărtăși experiența Thailandei. Schimbările climatice reprezintă o provocare enormă pentru umanitate. Datorită caracterului uh, de necontrolat al forțelor naturale uh, este și mm, datorită planurilor necesare în fiecare stat uh, și cooperarea între state pentru a rezolva această problemă. S-a estimat că uh, schimbarea climatică amenință 1,2 miliarde de locuri de muncă, în special în agricultură, pescuit și uh, silvicultură. Astfel, participanții implicați uh, în gestiunea uh, schimbărilor climatice trebuie să conlucreze mai activ între ei în ceea ce privește principiul uh, uh, cooperării și în funcție de capacitățile uh, fiecăruia. În ceea ce privește convenția uh, UFCCC, uh, statele dezvoltate trebuie să devină lideri în scăderea emisiilor de gaze cu efect de seră și să ajute Uh, dezvoltarea uh, uh, statelor mai puțin dezvoltate. Datorită climatului, datorită geografiei și climatului tropical, Thailanda s-a confruntat cu impactul schimbărilor climatice de decenii. Un exemplu a avut loc în 2011, când Thailanda a asistat, a, Uh, avut cel, cele mai grave inundații din uh, ultima jumătate de secol. Două treimi din teritoriu a fost uh, inundat și uh, au avut loc pierderi masive. Uh, acest lucru a dus la șomaj și a dus la uh, reducerea uh, încrederii investitorilor. Banca Mondială a calculat uh, pagubele la 44 de miliarde de uh, dolari. Schimbarea climatică reprezintă una dintre prioritățile Thailandei și a fost inclusă în economia națională în planul de dezvoltare a economiei naționale. Din 2012, uh, strate, cadrul de național uh, care uh, există un cadru național pentru a îmbunătăți conștientizarea, educația în legătură cu schimbarea climatică. Considerăm că consolidarea capacităților de a face față schimbărilor climatice în aceste sectoare cum ar fi resursele acvatice și uh, gestiunea uh, deșeurilor, reprezintă o cheie pentru uh, a atenua impactul schimbărilor climatice. Doamnelor și domnilor, ca parlamentari, trebuie să lucrăm îndeaproape cu bugetul administrativ pentru a face față provocării globale și uh, uh, reglementările și normele globale sunt instrumente uh, foarte importante. Acestea trebuie să fie actualizate și pune, puse în aplicare în mod global, ținând cont de impactul economic cauzat de schimbarea climatică. În cazul Thailandei, au, fost, au avut lor, au, s-au uh, implementat o serie de uh, măsuri care țin de ratificarea acordului de la Paris uh, pentru a uh, uh gestiona mai bine resursele de mediu și pentru a susține politica energetică. Aceste acțiuni energetice garantează că uh, guvernul va avea uh, la dispoziție instrumentele necesare pentru a face față acestor probleme. Datorită inundațiilor din 2011, Thailanda este mult mai alertă în legătură cu schimbarea climatică Eh, și eh, nu doar sectorul public, ci și eh, persoanele private trebuie să fie atente la aceste schimbări. Trebuie ca lumea să fie un loc mai bun pentru generațiile următoare. Vă mulțumesc foarte mult. Salut! declarația dumneavoastră, trecem din, direct la Filipine și mai avem Bruneiul și Ciprul. Închidem lista vorbitorilor aici, însă dau cuvântul Filipinelor acum și v-aș ruga și să fiți mai succint. Uh, da, foarte pe scurt, doamnă președinte, eu doar o întrebare. S-a pus uh, accentul pe ceea în cele două discursuri în legătură cu forurile cum ar fi ASEP. Cel mai important document pe care îl va mm, elabora ASEP 10 este declarația pe care o vom adopta mâine. Însă, poate mă înșel, dar mie mi se pare că declarația nu menționează finanțarea pentru schimbările climatice. Și întrebarea mea este, nu ați recomanda ca declarația pe care trebuie să o adoptăm mâine să se refere și la finanțarea pentru schimbările climatice. Am parcurs proiectul și singurul aliniat care ar putea avea legătură cu finanțarea este aliniatul 26 și aș dori ca vorbitorii principali uh, dacă ei consideră că se uh, abordează suficient uh, finanțarea pentru schimbări climatice, acolo unde se vorbește despre conformitatea cu uh, principiile acordului de la Paris. Dacă nu este suficient, considerați că ar trebui să includem aceste aspecte, pentru că este o oportunitate acum să includem aceste lucruri. Nu știu dacă procedura ne mai permite să introducem amendamente, însă aș dori să știu ce părere au uh, vorbitorii principali în legătură dacă dacă este suficient. Pot să clarific și eu lucrurile. Uh, a existat o posibilitate de a depune amendamente în legătură cu această declarație înainte de a începe reuniune, pentru că declarația a fost distribuită tuturor membrilor. A existat și o sesiune finală de redactare în dimineața aceasta, unde orice delegat ar fi putut să intervină și să solicite o asemenea includere. Deci, din păcate, declarația a fost uh, convenită de toate părțile și ar fi foarte dificil să ne întoarcem și să o modificăm, însă am luat notă de preocuparea dumneavoastră că ar trebui să includă trimiteri mai puternice la finanțarea schimbărilor climatice și poate acest lucru ar trebui să fie avut în vedere pentru declarațiile ASEP uh, din viitor. Acum declarația a fost acceptată de toată lumea și, din câte am înțeles, a fost pusă chiar pe site-ul internet, deci ar fi dificil să-i adunăm din nou pe toți partenerii ASEP pentru a modifica această declarație. Deci dacă aveți uh, preocupări în acest sens, luăm notă și dacă cineva din uh, prezidiu dorește să comenteze foarte bine, însă uh, din cauza limitei timpului am, aș da cuvântul următorilor vorbitori. Uh, o, o scurtă observație suplimentară, da, uh, este adevărat procedural că nu se mai, mai pot depune amendamente, însă aș dori să-mi spună vorbitorii dacă nu cumva este important acest subiect vă deranjează să răspundem la această întrebare la sfârșit, pentru că mai sunt și alte delegații care așteaptă să intervină și poate la sfârșit vom putea să avem răspunsuri din partea vorbitorilor de la tribună. we have to make a quick move forward. Da, trebuie să uh, trecem mai departe rapid. Îl invit acum pe reprezentantul Bruneiului. Mulțumesc, domnule președinte, pentru că mi-ați dat cuvântul. L-aș pe președintele francez fostul președinte francez François Hollande. Uh, oamenii distrug natura, de aceea oamenii trebuie să își asume răspunderea pentru generațiile viitoare schimbarea climatică provine direct din uh, activitățile umane prin uh, emisii de dioxid de carbon și alte gaze cu efect de seră din uh, carburanți fosili și din activitățile industriale. IPCC spune că uh, temperatura va crește cu uh, aproape 4 grade și nivelul apelor cu uh, peste 2 centimetri. Trebuie să trecem de la carburanții fosili la uh, energii uh, curate schimbarea climatică uh, reprezintă și o problemă care ține de diversificare și aceste probleme au fost ridicate și la conferința internațională din 2012 defrișările și degradarea pădurilor, nu doar a pădurilor tropicale, ci uh, reprezintă 20-25% din uh, aceste, acest impact global și au un rol crucial în uh, în scăderea biodiversității. <clears throat> as global GHG emissions continue to rise despite the political pledge. În ciuda angajamentului politic din 2015 la Paris, emisiile uh, sunt în creștere continuă. Impactul schimbărilor climatice înseamnă trei lucruri: temperaturi mai înalte, uh, uh, Eh, schimbarea modelelor evenimentelor, fenomenelor meteo și uh, periclitarea populațiilor eh, de coastă și a insulelor. Asta uh, pune și o problemă de securitate datorită migrației. Conform uh, studiilor există o corelație între schimbarea climatică și uh, uragane. Uh, au crescut fenomenele de ploaie excesivă și acestea, acestea afectează zonele uh, care sunt sub nivelul mării temperaturile mari eh, schimbă caracterul vremii și eh, se ard eh, o serie de și bineînțeles defrișările creează probleme majore solul devine infertil Uh, ceea ce reprezintă o, uh, ceea ce periclitează securitatea alimentară. În 2007 în Doha Agreement of the Protocol on 14 November 2000. 14 noiembrie 2014 a avut loc un protocol între statele în dezvoltare în sensul reducerii angajamentelor conform protocolului de la Kyoto. Și doar acest lucru reprezintă o, un procent infim din uh, eforturile mondiale În ceea ce priv- trebuie ca toate statele să acționeze proporțional cu uh, uh, mijloacele lor în Brunei are un angajament național pentru a combate schimbările climatice. inclusiv introducerea energiei solare și fotovoltaice. să ne propunem și să reducem emisiile de uh, gaze cu efect de seră și să reducem consumul de energie cu 16% până în 2025 comparativ cu uh, nivelul din 209 să creștem proporția resurselor regenerabile până la 10% și să uh, împădurim, să ajungem la, uh, cu împădurirea până la 20 și până la 52, 50% din, popul, din teritoriu Toate acestea au fost aprobate în aprilie 2018. În Bruneiul și în Indonezia pun accentul pe conservarea pădurilor și, ale, și a ecosistemelor. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Ah, thank you, thank you very much for your input. Now we, uh, we, we would like... Mulțumim foarte mult pentru contribuție și uh, vom avea o discuție în funcție de timp la sfârșitul sesiunii, însă acum îl, îl invit pe următorul uh, vorbitor din Vietnam și nu uitați să vă prezentați, pe scurt. Mulțumesc! Stimați copreședinți, stimați deputați, dragi oaspeți, vă mulțumesc că ne dați uh, ocazia să luăm cuvântul sunt uh, vicepreședintele Comisiei Specialitate Mediu și Știință din adunarea parlamentară vietnameză, vietnameză și vreau să uh, particip și eu la această discuție. După cum știți, Vietnamul este una dintre țările care a fost foarte mult afectate de schimbările climatice. Există un index CCVI al vulnerabilității privind schimbările uh, climatice și Vietnamul are o poziție aparte de extremă vulnerabilitate la aceste um, fenomene. Mai bine de 200 de evenimente de dezastre naturale au avut uh, loc în ultimii 10 ani. Au avut loc foarte multe decese și s-au pierdut uh, uh până la un punct din PIB. 5% din teritoriul Vietnamului a fost pierdut, 20% din populație și o mare parte din agricultură afectată și, încă o dată, procentaje importante din uh, PIB afectate. Suntem, deci, foarte conștienți de aceste provocări. Uh, suntem parte la o serie de tratate internaționale în materie ne dorim localizarea dreptului internațional în materie, îmbunătățirea politicilor noastre cu accent pe reglementări uh, în ce privește sărăcia, în ce privește reducerea uh, CO2-ului și a altor uh, gaze, problema reducerii deșeurilor de plastic, a ambalajelor din plastic și a carburanților fosili. Toate acestea pentru a face față cu eficacitate schimbărilor climatice. Schimbările climatice se petrec foarte repede și este un subiect uh, foarte nou și foarte transversal cu valențe regionale, din punct de vedere al coordonării și al cooperării. Mecanismele acestea de cooperare-coordonare nu sunt suficient de puternice, nu există sincronizare nici pe plan uh, juridic. Există lipsă de cunoștințe, de experiențe, de spirit de a anticipa situația, etc. Așadar, pentru a spori coordonarea între eh, țările asiatice și în lumina acordului de la Paris, Vietnamul are două propuneri. În primul rând, să stabilească și să se promoveze un mecanism specific ASEP pe subiecte concret care să reunească uh, parteneri europeni și asiatici. De pildă, schimb de informații, schimb de experiență pe ce privește reducerea riscurilor, uh, studii de impact, uh, transfer tehnologic, consolidarea capacităților, împărtășirea sarcinilor între domeniul privat și public. Pentru Vietnam, auditul de mediu este un nou instrument, o nouă abordare. Însă, acest instrument poate să intre în toate politicile și să contribuie astfel la atenuarea efectelor schimbărilor climatice. În ce privește resursele de apă, avem programe naționale și transfrontaliere de cooperare care vizează gestionarea resurselor de apă și mai ales când vine vorba de uh, consecințe nefaste asupra vieții oamenilor, a unor, uh, unor uh, instalații în aval sau pentru uh, populațiile cele mai vulnerabile. Mobilizarea banilor, a surselor financiare este foarte important aici și vă mulțumesc! Thank you. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Nu în ultimul rând, invit și pe ultimul vorbitor din Cipru, vă rog, dacă puteți să vă prezentați. Mulțumesc foarte mult. Mă numesc uh, Nicos Tornariti. Sunt vicepreședinte în Comisia Afaceri Externe din Parlamentul din Cipru și în același timp președinte al Comisiei pentru Economie și Dezvoltare Durabilă din uh, Parlamentul nostru din Cipru. Spun asta pentru a sublinia acel uh, rol pe care îl joacă Ciprul, și anume acel rol care îi revine în condițiile în care se găsește în partea cea mai estică din Uniunea Europeană, dar și cel mai aproape de Asia din punct de vedere geografic, din punct de vedere politic, Cipru face parte din Europa, dar din punct de vedere geografic face parte din Asia. Asta vreau să vă spun în primul rând. Suntem de acord cu tot ce s-a spus și mai ales la început de reprezentantul Vietnamului și anume că e nevoie de o platformă, de vreun mecanism, de ceva, uh, de o entitate europeană și asiatică care să vorbească și să se ocupe de problematica mediului, cea mai importantă tematică de astăzi. Și, într-adevăr, Cipru, prin poziția sa, este o țară care este gata să găzduiască acest mecanism sau acest secretariat sau această platformă. Iar conferința de astăzi și cea de mâine, adică continuarea ei, sunt uh, momente importante pentru că există astfel posibilitatea de a ne întâlni cu persoane din diferite țări și culturi facem schimb de experiență, de know-how și așa mai departe. Vreau să vă spun, dragi prieteni, că țara noastră produce energie, mai ales din surse regenerabile și după părerea noastră, asta este cea mai bună idee pentru o dezvoltare durabilă. În Cipru, politica energetică este orientată către obiectivele ONU și mm, către cele conținute în declarația de la Paris și, bineînțeles, uh, mm, aliniată și cu obiectivele UE care vizează mm, scăderea uh, emisiilor de CO2, printre altele pentru a atenua efectele schimbărilor uh, climatice și a încălzirii globale. Însă vreau să vă spun că în țara noastră noi avem un program care prevede folosirea de panouri solare care produc energie atât uh, pentru uzul casnic, cât și pentru cel industrial. Iar astăzi Cipru, per capita, reprezintă prima țară din lume când vine vorba de apa încălzită uh, prin panourile solare, deci apa de uz casnic. Deci, dacă doriți, putem uh, să vă comunicăm uh, experiența noastră, să vă arătăm cum am atins noi acest obiectiv uh, specific. Am făcut foarte multe progrese, de altfel, uh, în producția de energie regenerabilă, din surse regenerabile. Mai ales că e vorba uh, ca și noi, de țări care sunt foarte însorite de-a lungul întregului an și asta reprezintă un mare avantaj de a economisi pentru clienți Uh, mai puțină poluare, avantaje economice și avantaje practice pentru bugetul fiecarei gospodării. Considerăm că este important să existe o sinergie a eforturilor noastre pentru ca să punem în continuare accentul pe energiile regenerabile alinde de asemenea cu politicile internaționale în materie de schimbări climatice, de atenuare a încălzirii climatice și a reducerii gazelor cu efect de seră, care sunt atât de dăunătoare pentru natură, pentru mediu, pentru cetățeni. Și mâine voi avea ocazia de a vorbi la concluzie, așa că mă opresc aici și vă mulțumesc foarte mult pentru că mi-ați dat cuvântul. Thank you very much for... Mulțumesc foarte mult că ați împărtășit cu noi uh, toate aceste idei legate de progresele înregistrate de Cipru. Dragi colegi, în încheiere, câteva remarci cu titlul de concluzie. Aveam o întrebare din partea Filipinelor, dar vreau uh, ca colegii eh, din prezidiu să facă și niște remarci eh, cu titlul de concluzie. Așadar, în acest sens, v-aș da câte un minut fiecăruia. Eu voi trage și eu câteva concluzii și mai apoi îi voi cere domnului raportor să spună câte ceva. Vă rog din partea Bangladeshului, în primul rând. Mulțumesc foarte mult! Aș dori să reacționez la observația care a fost exprimată aici de către Filipine în legătură cu partea financiară și schimbările climatice. Da, o componentă absolut indispensabilă în discuțiile pe care le avem în legătură cu acest subiect din punct de vedere procedural, nu putem să reflectăm acest aspect în declarația ASEP 10 și, pe de altă parte, declarația vorbește despre acordul de la Paris, despre UNCC și alte mecanisme, FCCC, și cred că cumva, în mod indirect, se face aluzie la aceste aspecte și se poate spune că partea de finanțe, buget, resurse uh, apare cumva în declarația noastră și cred că într-un fel asta poate că vă mai liniștește dar a, probabil că dacă vreați ceva concret trebuia să vă manifestați mai devreme în acest proces. Domnul Coliban Vreau și eu să dau răspuns colegului din Filipine. În acest un minut care mi revine, avem nevoie de finanțare, de instrumente financiare. Am participat la discuția uh, de dimineață, o discuție foarte interesantă cu multe amendamente. Mă refer la discuția legată de declarația noastră finală și au fost foarte multe propuneri făcute. Discuțiile au dus la un proiect de declarație care s-a tot îmbunătățit de-a lungul timpului. Puteți să-l vedeți pe internet și acolo veți regăsi chiar elemente pe care le-ați menționat dumneavoastră uh, în legătură cu partea de instrumente financiare și, por, și punctul 37 vorbește despre surse financiare, despre donatori internaționali, despre conlucrarea necesară. Da, avem nevoie de instrumentele financiare, dar trebuie să ne gândim și în context și în perspectivă, în perspectiva actuală, pentru că după acordul de la Paris um, trebuie să vedem în ce măsură ne reafirmăm angajamentele și asta facem și noi aici astăzi reafirmăm angajamentele noastre de a rezolva problema cu schimbările climatice. Și cred că această declarație, în forma sa actuală, conține multe elemente interesante. Este un succes. Menționează și migrația și altele și deschide și alte uh, orizonturi, de pildă în ce privește uh, instrumentele financiare. Iar doamna președinte va fi cea care va spune în final dacă procedural se poate face ceva cu declarație, însă în concluzie fac un apel pentru curaj, pentru tehnologie și pentru cooperare în tot ce întreprindem. Două aspecte într-un minut. În primul rând ceva ce nu a s-a desprins din uh, discuția care a avut loc după prezentarea noastră, dar vreau să revin asupra unui punct important pentru noi, țările din Asia, folosirea terenurilor, a pământurilor pentru uh, producția alimentară. Aceasta să fie uh, prioritatea. Producția alimentară consumată pe plan local, național. Apoi, la partea cu finanțele, eu, în ultimii 12 ani, m-am tot dus la conferințele COP uh, de negocieri și chiar și după Paris, multe țări dezvoltate continuă să fie uh, foarte timide când vine vorba de a se angaja efectiv financiar, deși la Paris au promis miliarde de uh, dolari anual. Nu s-au făcut, de fapt, mai mult decât angajamente ar trebui să fie foarte clar exact care sunt angajamentele efective asumate și care este și uh, calendarul uh, plăților care vor fi efectuate. Acum, uh, copreședintele, profesorul Yuen. Da, profit de această ocazie pentru a vă reacționa la cele spuse de colegul din Italia în legătură cu sinergia eforturilor Din ce în ce mai mult uh, regăsesc asta în China. Eforturi uh, comune cu străinătatea și vreau să mulțumesc că guvernul italian pentru că ministrul, minist, ministerul lor a, a uh, construit într-un campus a, în China o clădire complet echipată și autonomă din punct de vedere energetic pentru că funcționa pe energie solară. Vreau să le mulțumesc pentru asta. Și în domeniul academic, universitar, în domeniul industrial, avem alte exemple de cooperare. Eu vin de la Universitatea din Chuan, în campus avem uh, mai multe institute de cercetare, printre care și unul al Toyota și, de asemenea, MIT din Statele Unite și Universitatea Cambridge din Regatul Unit uh, s-au reunit cu Universitatea noastră Chiwan din uh, China pentru a stabili o alianță uh, de emisii scăzute de dioxid de carbon, low carbon emissions. De asemenea, și Apple a avut o inițiativă de acest tip în China, emblematică. Deci din ce în ce mai mult uh, se întâmplă aceste lucruri și sunt din ce în ce mai optimist în sensul că avem din tot mai multe parteneriate internaționale și eforturi comune care sunt întreprinse și bineînțeles că noi, China, suntem deschiși față de orice fel de cooperare în cercetare și altele pe viitor. Vă mulțumesc foarte mult! Thank you very much! Mulțumesc foarte mult! Am auzit astăzi uh, multe exemple în legătură cu acțiuni uh, întreprinse de diversele state din Europa și din Asia pentru a proteja mediul înconjurător. Aș dori să uh, fac o sinteză a unor idei, inclusiv pentru raportorul nostru care Mâine dimineață, între 9.45 și 10.30, va uh, prezenta o sinteză și poate că ar fi bine și colegii să susțină această prezentare. Mulți vorbitori au afirmat că țările în curs de dezvoltare sunt cele mai vulnerabile în ce privește impactul schimbărilor climatice. În mod special, impactul asupra uh, uh, sectorului agricol este preocupant pentru că majoritatea cetățenilor din Asia își câștigă existența din acest sector. Câțiva vorbitori au subliniat nevoia de a avea acces la tehnologii curate pentru a putea să protejăm uh, mediul înconjurător, iar Uniunea Europeană ar putea să contribuie par- împărtășind experiența la uh, utilizarea acestor tehnologii curate. Deci, cred că va fi o concluzie importantă. Vorbitorii de asemenea au uh, vorbit despre acel fond verde pentru protecția climei care trebuie să fie refinanțat. refinanțat. Mulți au vorbit despre măsurile luate pe plan național, politicile adoptate pentru o creștere economică ecologică. Și iar uh, senatorul din Italia uh, uh, se întreba cum am putea avea mai multe acțiuni comune, inclusiv între statele vecine, pentru a face față provocărilor climatice. Și cred că statele din Asia și din Europa vor uh, medita asupra acestei posibilități. Aș reveni și asupra unei întrebări, unei chestiuni ridicate de deputatul din Norvegia, cum s-ar putea reduce uh, cantitatea emisiilor de carbon în Asia. De asemenea, E vorba de deșeurile din plastic care creează uh, în clipa de față o problemă. Dar uh, trebuie să avem și o legislație adecvată pentru orice tip de transformare. Și din Indonezia S-au menționat problemele legate de Organizația Mondială a Comerțului și acordurile internaționale. Domnule senator, aveți multe elemente pe care le veți putea menționa și poate uh, ne spuneți uh, ce intenționați dumneavoastră să prezentați pentru ca și uh, colegii să poată să fie de acord sau nu. După aceea trebuie să ne grăbim pentru că va trebui să ne deplasăm pentru cine în altă clădire. Mulțumesc, doamnă președinte, ați făcut o foarte bună sinteză a problemelor, nu am ce să adaug. Sunt absolut de acord cu concluziile pe care dumneavoastră le-ați formulat în ultimele 5 minute. Cred că în plus față de elemente care au fost deja menționate, au fost și câțiva vorbitori care uh, au insistat asupra nevoii de proiecte în comun, mai ales în ce privește consolidarea în colaborării uh, între statele naționale și uh, nivelul european. După aceea uh, s-a vorbit despre oportunitățile economice pe care schimbările climatice le pot crea, mai ales în sectorul privat. Iar intervenția din Finlanda s-a referit la posibilitatea de reducere a emisiilor de carbon, cele trei opțiuni, încercarea de uh, a utiliza schema de certificate privind emisiile. Vom discuta despre asta, s-a vorbit și despre rolul tehnologiilor. Nu voi repeta ceea ce dumneavoastră ați menționat deja. Deci, spune în final că este important pentru statele europene să conlucreze, mai ales în ce privește oceanele. După aceea, să știți că eu mă aflu în opoziție în Italia, deci nu pot să îmi asum acum obligații legate de uh, refinanțarea acelui fond verde, dar voi transmite uh, mesajul uh, colegilor care fac parte din majoritatea parlamentară și mai ales uh, colegilor din uh, Comisia de Politică Externă, pentru că Într-adevăr, în felul acesta se vor putea crea noi oportunități și pentru oamenii de afaceri. Mulțumesc foarte mult. Iar ce îmi rămâne mie de spus este să mulțumesc tuturor colegilor, tuturor delegaților, membrilor care au participat la această întâlnire. Fără intervențiile dumneavoastră nu am fi putut avea o discuție atât de uh, rodnică. Deci, membrii și cei care sunt înregistrați în delegațiile oficiale sunt invitați să vizite uh, Casa Istoriei Europene, care începe la ora 18. După aceea, în aceeași locație va avea loc și o cină, un bufet, de fapt, la dispoziția dumneavoastră. Deci, va trebui să ne deplasăm 5 minute pe jos în preajma Parlamentului pentru a vizita Casa Istoriei Europene. Noi am uh, fost grupul 1 și ne întâlnim mâine de la 9.45 la 10.30, mâine dimineață tot în această sală. Vă doresc tuturor o seară frumoasă! Yeah.